europene este o prioritate și pentru președinta aleasă von der Leyen. Am notat cu interes că vicepreședintele Jurova va fi responsabilă pentru coordonarea planului de acțiune pentru democrație la nivel european, care include o serie de inițiative. Va fi nevoie de centrarea pe creșterea rezistenței, pe lupta împotriva dezinformării, în același timp luptând pentru protejarea valorilor fundamentale. Pentru asta e nevoie de o abordare transversală și o metodă de lucru orizontală. Toate acestea se pot face în aliniere cu toți actorii implicați, cu instituțiile europene și statele membre, pentru a crește capacitatea UE de a preveni, de a detecta și a răspunde în fața amenințărilor hibride. Protecția democrațiilor include niște eforturi susținute din partea UE și a statelor membre, însă și societatea civilă și industria trebuie să se implice. Răspunsul nostru trebuie să fie unul global, centrându-ne atât pe dimensiunea internă cât și externă. S-au făcut foarte multe, e adevărat, atât de către instituțiile europene cât și de statele membre. Aș vrea, foarte pe scurt, să menționez principalele elemente, cum ar fi, de exemplu, schimbul de informații în rețeaua europeană pentru alegeri, comunicarea strategică, facilitarea unor rețele de observatori independenți, promovarea alfabetizării mass media și digitale, monitorizarea implementării codului de conduită de către platformele rețelelor sociale. Este important să ne dezvoltăm și mai mult mecanismele și instrumentele instituționale pentru a atinge obiectivele stabilite de Consiliul European. De asemenea, este important să dezvoltăm în continuare parteneriate, mai ales uh, cooperarea cu NATO. În acest sens, uh, Centrul de Excelență de la Helsinki își aduce contribuția pentru întărirea cooperării în acest domeniu. Strategiile de dezinformare din partea actorilor străini uh, funcționează și în afara frontierelor noastre, așa că trebuie să lucrăm cu partenerii din Balcanii Occidental și din parteneriatul estic uh, și vestic. În concluziile adoptate de Consiliu luna trecută, se arată că lupta împotriva dezinformării, lupta împotriva finanțării uh, campaniilor politice, întărirea alfabetizării digitale și mass media sunt capacități esențiale. Trebuie să reacționăm împreună, într-un mod coordonat, structurat, pentru a face față acestor provocări. Protejarea alegerilor este în centrul procesului de apărare a valorilor noastre europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, urmează acum în numele Comisiei cu călduroase felicitări, doamna comisar Iurova. Vă rog, aveți cuvântul. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dați pentru a lua cuvântul în ce privește subiectul amestecului altor țări în democrațiile și alegerile noastre. Comisia a fost implicată în eforturi susținute pentru a răspunde eh, multiplelor riscuri care decurg din lipsa de transparență, dezinformare și alte imixtiuni în eh, procesele democratice și electorale și uh, va face din această activitate de altfel și o, propune, o prioritate a mandatului său. Va fi de altfel în cadrul portofoliului meu una din cele mai importante sarcini. Și vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o în acest sens. Sigur că procesele electorale sunt de competența statelor membre, în primul rând. Totuși, este necesară și o abordare europeană, având în vedere eforturile transnaționale uh, Uh, și transfrontaliere, uh, precum și riscurile cu caracter transfrontalier uh, de imixtiune în statul de drept. Ceea ce afectează un stat membru ne poate afecta pe noi toți și întreaga Uniune Europeană. Miza este complexă și uh, țintele sunt în continuă uh, mișcare. De, uh, tot uh, mai des uh, cei care uh, hackuiesc sistemele publice de informare folosesc adrese de proxy interne, adică din interiorul UE. În contextul alegerilor din 2019, Comisia a luat măsuri concrete pentru a răspunde provocărilor, inclusiv prin pachete de măsuri Uh, care să asigure libere alegerile și un cod de conduită care a fost semnat cu Facebook, Microsoft și alți giganți în tehnologia informațiilor. De asemenea, am consemnat progrese notabile în ce privește planul de acțiune împotriva dezinformării. Vom continua activitatea și în mandatul curent. Vrem să punem la punct un cadru de reglementare cuprinzător și holistic care să consolideze democrațiile noastre să coordoneze uh, contracararea oricărei manipulații, uh, manipulări intenționate. Este necesară, de altfel, o astfel de abordare cuprinzătoare care să cuprind atât uh, măsuri de reglementare cât și măsuri coercitive și de reacție, dar care să vizeze nu doar instituțiile guvernamentale, ci și societatea civilă, dar și industria și în general și uh, platformele online. Trebuie să invităm și alți, uh, alte părți interesate să participe la acest efort. E nevoie de altfel și de cetățeni pentru ca acestea să să contribuie înșiși la consolidarea rezilienței și rezistenței lor în fața acestor riscuri. Trebuie să crească de altfel cererea pentru adevăr, am putea spune. Este o sarcină enormă cu care suntem confruntați. Nu este ușor să detectezi și să dezvălui platformele prin care se produce această activitate de dezinformare. Trebuie ca această activitate de monitorizare a uh, platformelor respective și activitățile de cibersecuritate să meargă mână în mână uh, trebuie să consolidăm rețeaua europeană de colaborare în materie de alegeri, o rețea care uh, anul acesta deja pentru a cincea oară și-a unit eforturile pentru a monitoriza alegeri juste. Trebuie de asemenea să consolidăm uh, cooperarea între uh, instituțiile europene și uh, statele membre, astfel încât să rezulte o rețea de reacție rapidă a unor practicieni recunoscuți care să poată interveni. Și colaborarea cu partenerii noștri externi, G7, NATO, este de altfel foarte importantă, pentru că până la urmă trebuie să înfruntăm și riscuri și amenințări globale eficacitatea comunicării și um, raportarea uh, rapidă a incidentelor um, sunt elemente ale activității noastre de facilitare a uh, constituirii unei rețele de experți uh, care să monitorizeze rețelele de socializare. După o perioadă de implementare de 12 luni, codul eh, despre care v-am vorbit, codul de conduită, este practic eh, implementat. Dacă rezultatele implementării se vor dovedi a fi negative, Comisia va lua și niște măsuri de reglementare eh, pe cale legală. Cetățenii trebuie să, la rândul lor, să de, dispună de instrumentele corespunzătoare prin care să poată participa bine și corect informați la procesul electoral. Președintele ales al Comisiei, doamna von der Leyen, a promis un proiect de legislativ de, în materie de eh, platforme digitale, atât pentru servicii cât și pentru produse. De asemenea, a propus să prezinte un proiect legislativ în legătură cu arti- inteligența artificială. Aceste elemente de legislație sunt uh, vitale dacă vrem ca Europa să fie bine pregătită pentru viitor. Sub coordonarea doamnei președinte von der Leyen, voi avea grijă ca aceste interferențe în alegerile noastre și în democrațiile noastre să fie eh, stăvilite și să putem proteja împreună libertatea de eh, exprimare. Voi elabora propuneri pentru o mai bună transparentizare a finanțării partidelor politice și pentru o mai bună transparență în ce privește publicitatea politică plătită nu trebuie să ne pierdem echilibrul, pentru că obiectivul nostru este protejarea democrației europene. Așadar, respectul pentru libertatea de exprimare și pentru drepturile noastre fundamentale nu trebuie uitat din toată această abordare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, doamnei comisar Iurova. Acum, în numele PPE, are cuvântul domnul Rangel timp de 3 minute. <clears throat> Uh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc președinției finlandeză, doamnă Jourova. În primul rând, aș dori să vă felicit pentru votul de astăzi, să vă urez succes și să spun că știm din experiență că sunteți angajată față de um, misiunea pe care o implică portofoliul dumneavoastră. Știm că provocarea este una mare, dar știm în egală măsură că porniți cu entuziasm. Deci vă doresc toate cele bune, știți că vă puteți uh, baza pe colaborarea grupului nostru, dar și a întregului Parlament, pentru că Parlamentul a susținut Comisia um, prin votul mm, său. Și acum să trec la limba mea mater- maternă. forțe străine, uneori și cu complicitatea unor forțe interne care interferează, sunt fără îndoială o problemă. Dezinformarea nu este o noutate în istorie, dar astăzi, datorită unor mijloace tehnologice dezvoltate, are repercursiuni majore în întreaga societate. Noi știm că Recent, de exemplu, serviciile de informații din Cehia au atras atenția asupra ingerințelor din uh, Rusia și din China în procese inter instituționale. Știm că și în cazul Brexit au existat uh, ingerințe. Știm că și în Catalunia o mare parte din adresele IP se află la Moscova și o mare parte a unor astfel de actori intervin pentru a crea instabilitate și dezinformare în societățile noastre. De aceea cred că este fundamental, chiar decisiv, ca noi să ne ocupăm de educația tinerilor, mai ales uh, tinerii trebuie să reușească să-și dea seama ce e adevărat și ce e fals. Trebuie să aibă un spirit critic. Liderii politici, liderii religios, oamenii de știință și mai ales jurnaliștii sunt patru grupuri care trebuie să devină grupuri țintă care să transmită acest mesaj societății. Putem folosi și Serviciul European de Acțiune Externă pentru a desfășura o activitate eficace în capitalele unde suspectăm de unde suspectăm că vin astfel de uh, ingerințe pentru ca Uniunea Europeană să poată înfrunta aceste provocări este o ingerință în democrația internă. Nu pot să nu menționez cazul din Malta, după asasinarea Daphnei Galizia, am văzut cât de mult uh, informația și adevărul sunt în pericol, pentru că amenințările nu sunt doar digitale. Mulțumesc. Care acum cuvântul din partea SND, Cati Piri, două minute. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președintă, doamna ministru. Da, Dragi colegi, alegerile libere sunt o parte esențială a democrației, a proiectului european. Alegerile libere nu sunt un lucru de la sine înțeles. Interferența în alegeri provoacă practic elementele de bază ale sistemului democratic și riscă să crească pe zi ce trece și dacă nu luăm măsuri, acestea vor rămâne aici. Este o problemă esențială în multe state membre. Politicile curente nu sunt suficiente pentru a face față acestor amenințări hibride. Milioane de europeni sunt expuși campaniilor de dezinformare masivă cauzate de interferența externă. Atacurile cibernetice au ajuns la un nivel fără precedent, punând în pericol infrastructurile strategice. Regulile în ceea ce privește alegerile în uh, multe țări sunt încălcate de țări terțe și cu toate acestea statele membre încă nu au acționat. Unele guverne pur și simplu ascund adevărul în fața publicului, așa cum se întâmplă cu guvernul lui Boris Johnson, de exemplu care recent a refuzat uh, să divulge un uh, raport uh, de securitate și inteligență în ceea ce privește influența Rusiei. Însă acesta nu este doar un caz unic. Aceasta vine în urma unui plan conceput de ruși pentru a finanța Partidul Lega lui Salvini sau Partidul Libertății în Austria sau Frontul Național și ce s-a întâmplat la ultimele alegeri din Germania. Luna trecută, la inițiativa grupului SD, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care am cerut acțiune atât uh, aici, la Parlament, cât și la nivel național. Am înțeles cât de important este acest lucru și am cerut să se înființeze o comisie parlamentară specială pentru a face față acestor provocări în mod global însă propunerea n-a fost adoptată din cauza opoziției uh, unor colegi de la Renew. Și mă întreb de ce colegii de la Renew și mai ales uh, liberal-democrații de acolo insistă asupra acestei teme pe ordinea de zi și votează împotriva unei comisii speciale pe această temă la Parlament. Totuși, uneori E nevoie de timp pentru a face față provocărilor, deci să fim uniți, să lucrăm împreună și să ne asigurăm că și la Parlamentul European vom acorda atenția cuvenită acestei probleme. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Durand, timp de două minute, în numele grupului Renew. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președintă, doamna vicepreședintă. Vă felicit în numele grupului Renew pentru realegerea dumneavoastră în această dimineață și adaug la nivel personal că va fi o plăcere să ne reîntâlnim pe acele teme pe care am dezbătut deja în mandatul anterior, mai ales chestiuni legate de democrație și statul de drept. Istoria noastră a fost o încercare de găsirea unui echilibru complicat. Doamna von der Leyen spunea în această dimineață că fragilitatea democrației noastre a Uniunii Europene ține de această căutare istorică între uh, un echilibru între uh, libertate, dreptul uh, la exprimare, dreptul uh, de a gândi cum vrei și în același timp respectarea unor reguli, a regulilor statului de drept care se impun pentru ca cu toții să putem conviețui împreună. În istoria noastră am inventat tiparul și cu asta am reușit să facem progrese. Am inventat și am susținut libertatea presei, libertatea de gândire și în același timp am știut să echilibrăm și știți asta, doamne președintă, mai ales că veniți dintr-o țară care nu întotdeauna a cunoscut libertatea de exprimare și libertatea de gândire am știut totuși să punem în echilibru această libertate de gândire cu un principiu de responsabilitate pentru ceea ce se difuzează și, în același timp, reguli care se impun presei și difuziunii libere, pentru că nu putem divulga orice în democrațiile noastre. Și atunci când uh, văd că internetul înlocuiește tot ce a fost până acum, care merge mult mai repede și ni se spune că trebuie să acordăm o libertate totală internetului, că nu trebuie reglementat, că trebuie să lăsăm să se autogestioneze, atunci doamna vicepreședintă îmi spun că în felul acesta încălcăm practic esența însăși a valorilor și a democrației europene, acest echilibru între libertate și reguli. Și am să închei aici. Nu trebuie să facem ca internetul să fie un spațiu al non-dreptului și rețelele sociale să fie un spațiu de libertate fără control. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează colegul Lagodinski în numele verzilor, tot timp de 3 minute, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Felicitări și din partea verzilor pentru alegerea în funcția doamnei vicepreședinte. Dar deocamdată vorbim despre altă temă. Conflictul dintre Rusia și Ucraina ne ruinează economia. Asta este subiectul unei virus unui, transmis printr-un e-mail care a fost transmis în, în Bundestagul german și ne-a infectat sistemele. Și am aflat că sursa de la care s-a trimis este apropiată de serviciile secrete ruse. Iată, Eh, un exemplu cât se poate de evident al uh, din afara în activitatea noastră democratică. Multe alte activități de imixiune și interferențe au loc însă sub radarul nostru. Și toate aceste acțiuni reprezintă practic manifestările unui război ideologic eh, purtat în sfera digitală între uh, Rusia și China pe o parte și democrațiile liberale de altă parte. Nu se întâmplă doar în limba germană sau limba engleză, și este și în alte limbi. Există cazul Liza din orașul meu de la Berlin, unde prin uh, fake news, știri false, s-a făcut o mobilizare publică masivă în orașul nostru. Dar și în engleză și în germană avem, consemnăm astfel de mobilizări și nu doar prin Russia Today. Există multe grupări care um, care fac activități de agitație politică, de propagandă, pe lângă alte activități uh, care de altfel sunt uh, laudabile, activități ecologice pe care le propagă, dar și acestea sunt uh, deținute de uh, serviciile secrete ruse. Să nu uităm nici de colegii noștri proprii din acest parlament, care reprezintă parlamente care nu, nu au o agendă politică democrată, chiar și astăzi, de pildă, s-a discutat un raport despre AFT York Moiten, 95 de mii, eh, alții 10 de mii de euro primiți ca donație pentru acești colegi care zi de zi stau aici alături de noi și răspândesc anumite știri. Iată, de unde primește AFD-ul uh, reprezentat aici în Parlament uh, aceste sume? De ce există vizite regulate ale reprezentanților AFD în reprezentanțele diplomatice ruse? De ce uh, aceste donații se fac prin niște conturi elvețiene anonimizate? E bine, trebuie ca instituțiile noastre democratice să fie consolidate și nu trebuie să cădăm în capcana de a reacționa tot antidemocratic la aceste amenințări. Pentru că trebuie, în primul rând, să ne creștem reziliența instituțiilor noastre și trebuie să solicităm răspunsuri clare, inclusiv colegilor noștri care stau cu noi în acest Parlament. Mulțumesc pentru grupul ID. Are cuvântul domnul Bardela, un minut și jumătate doamnă președintă, și mă îmi pare rău că strică această paranoia aici, însă dacă această temă a fost impusă, e clar că ne doream să arătăm că Putin uh, se ascunde în spatele succesului forțelor naționaliste în Europa. Dacă președintele Macron și cancelarul Merkel uh, au pierdut la nivel electoral, asta nu se poate explica decât printr-o manipulare externă. Agenția Națională pentru Securitatea Sistemelor de Informații arăta că în ultima campanie prezidențială franceză nu se înregistrase niciun atentat rus în campania domnului Macron. Raportul din 14 iunie al Comisiei Europene nu a reușit să identifice nici măcar o campanie de dezinformare externă în ceea ce privește alegerile europene. Și totuși e amuzant că aceștia care consideră că există comploturi își imaginează de fiecare dată o mână rusă invizibilă. Agenții uh, ruși sunt însă vizibili și reali, însă nu acolo unde doriți să-i vedeți. Președintele Obama, de exemplu, n-a intervenit în alegerile din Franța susținându-l pe Macron în al doilea tur sau cancelarul Merkel nu arăta în 2016 că dorea ca Frontul Național să dea înapoi și ce să mai spunem de declarațiile făcute de lideri sau funcționari europeni cu ocazia Brexitului sau în în alegerile locale uh, cu Salvini în Italia. Dacă considerați că e vorba aici de cauze iraționale și obscure, e clar că nu vedeți incapacitatea dumneavoastră de a oferi răspunsuri aspirațiilor reale ale popoarelor europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Numele grupului ECR are cuvântul domnul Lund, un jumate. Mulțumesc! Mulți sunt uh, neliniștiți și se gândesc la alegerile din Statele Unite, se gândesc la China, Iran sau Rusia atunci când este vorba de amestec în alegeri. În Suedia uh, ne gândim uh, în primul rând la China, pentru că China a încercat recent să influențeze un ministru pentru a nu acorda un premiu unei persoane care nu este plăcută de regimul uh, din China. Deci iată cum se încearcă influențarea. Sunt uh, forțe străine care încearcă să se amestece în uh, țări străine, dar și în interiorul Uniunii Europene există astfel de demersuri. Se schițează un portret al binelui sau al răului și deseori se mm, conturează un uh, o imagine apocaliptică al amenințărilor față de Uniunea Europeană. Și evident, este o propagandă menită să mm, sporească teama pentru a influența alegerile. Deci se dorește influențarea alegerilor și dacă încerci să influențezi alegeri într-o țară democratică pentru a nu accepta un rezultat al alegerilor, acest lucru nu este acceptabil. Aici trebuie să ne opunem și bineînțeles că nu avem voie să acceptăm acest lucru. Mulțumesc din partea GUE, colega Anderson, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Nu putem vorbi despre interferențe uh, străine în alegeri fără a vorbi de Partidul uh, um, Uniunii Democratic, care au folosit um, bani negri din um, afaceri uh, obscure. S-au cheltuit acești bani unde uh, nu au avut candidați în uh, Anglia și pentru a um, trece de legea electorală astfel. După referendum pe Brexit s-a creat legislație care a protejat pe DUP Uh, de a da publicității sursele. Este același partid care în momentul de față incită pe loialiști pentru a face campanie pentru Brexit, care îl atacă pe candidatul Sinn Féin și alte persoane a căror uh, rude au fost uh, asasinate de în orice caz, Petiția pe care o uh, promovează a fost gândită pentru a obstrucționa mijloacele democratice. Asta în condițiile în care se dorea un stat uh, uh, portocaliu care să urmeze modelul din Africa de Sud. În orice caz, noi ne opunem pentru a avea în continuare o Irlandă democratică. Mulțumesc, domnule, doamna președintă. Nu este pentru prima oară când vorbim despre știri false uh, și despre aceste campanii de dezinformare. Am vorbit uh, anul trecut, acum două luni și așa mai departe și iată, avem astăzi încă o dezbatere. Dacă avem în continuare dezbateri, e pentru că este o adevărată urgență. Uh, Alegerile europene au trecut și mai multe studii arată că 52 de milioane de euro au fost uh, utilizate pentru a uh, aceste vești uh, false, aceste fake news. Pe de altă parte, de multe ori s-a profitat de dezinformare pe rețele precum Facebook sau altele, pentru videouri care sunt văzute de milioane de persoane acest grup operativ uh, East Stratcom uh, pe care uh, l-am creat, se ocupă de mii de cazuri de ingerință din partea Rusiei, cu consecințe considerabile. Comisia Europeană confirmă acest lucru. Grupul operativ va fi extins la nivelul lui însă. Mă întreb dacă este suficient. Mă întreb dacă vom putea rezolva această problemă doar cu acest grup operativ. Eu cred că nu. Trebuie să facem mai mult, să vorbim mai puțin și să acționăm mai mult. Și mi-aș dori ca Comisia Europeană în noul mandat să fie mult mai activă și să ofere resurse reale, să mobilizeze fonduri necesare pentru a lupta împotriva acestui fenomen, să se facă mai multe analize și studii și mai mulți bani pentru a lupta împotriva dezinformării, să se îmbunătățească capacitatea de reziliență și conștientizarea tuturor. Pe de altă parte, giganții internetului și aici ar trebui să intervenim platforme precum Facebook și altele. Acești giganți trebuie să își asume responsabilitatea prin niște coduri deontologice obligatorii și să-i obligăm să dea dovadă de mai multă transparență. Următorul vorbitor este domnul Claude Moraes, timp de două minute și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Lenar s-a spus tocmai că am avut o rezoluție, am dezbătut uh, rezoluția și acum revenim la această dezbatere. Dar există și un motiv pentru asta, și anume că lucrurile se întâmplă chiar sub nasul nostru. Nu este vorba de o exagerare. Uh, doamna comisar Iurova și domnul comisar King se preocupă de acest subiect de luni de zile și tocmai de aceea am vrut o comisie specială în acest, pentru acest subiect. motivul nu este că uh, Donald Trump uh, îi adresează tot felul de mesaje lui Boris Johnson. Nu despre astfel de, așa zice, ingerințe vorbim. Vorbim însă de un uh, corp de evidențe tot mai importante de cazuri foarte serioase în care oamenii încep să voteze altfel pentru că au fost țintiți cu mesaje cum au generat Cambridge Analytica încălcând jurisprudența, legislația și Constituția țărilor noastre. Deci activitățile astea sunt nu doar ilegale, dar de multe ori sunt și ascunse și s-ar putea ca mâine să ne privească chiar pe noi, pe mine, pe dumneavoastră. Colegii din Regatul NIT au inițiat această dezbatere tocmai pentru că au început să desconspire în activita- activitățile de interferență în uh, țara noastră. Guvernul țării mele refuză să uh, divulge raportul serviciilor secrete cu privire la interferențele um, Rusiei în uh, alegerile și procesele democratice din într-unul dintre marile statele membre ale Uniunii Europene. Câte alte probe și de evidențe avem nevoie în plus față de asta? E bine, Comisia a vorbit despre eforturi eh, de dezinformare continue și susținute, similare cu cele care au fost consemnate în Statele Unite și în Franța. Sigur că acțiunile au fost limitate pe cât a fost posibil. Încurajez de aceea Comisia Uh, și toate serviciile comisiei pentru a ne asigura, uh, pentru a ne oferi siguranță atât în offline cât și în online, pentru îndepărtarea conturilor false și pentru uh, monitorizarea traficului de date. Nimic nu este mai, depa- mai important decât alegerile libere și democratice. Aceste activități subversive, desfășurate în secret și ilegal, trebuie oprite. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează domnul Horwood, un minut și jumătate. Uh, Felicitări uh, pentru um, alegere, doamnă um, comisar. Îmi cer scuze că nu am fost aici la declarația dumneavoastră, însă înțeleg că ați uh, promis un, o abordare coordonată împotriva interferențelor, care trebuie coordonată cu statele membre, la fel și în cazul Brexit și astfel ar trebui să avem pârghii pentru a avea sancțiuni uh, împotriva interferențelor în procesele noastre democratice, dar încă există un raport nepublicat al Comisiei pentru Securitate la care s-a făcut trimitere, ceea ce arată că de inadecvat a fost răspunsul nostru la amestecul Rusiei în uh, referendumul pentru Brexit și nu știm acest lucru pentru că prim-ministrul nostru a încercat să închidă gura Parlamentului, dar refuză să publice acest raport, știind foarte bine că doar voința politică a premierului face să nu fie posibil acest lucru. Și asta datorită faptului că s-ar putea în raport să existe evidențe pentru donații din partea Rusiei pentru um, partidul de la conducere. Mă bucur acum că Parlamentul European oferă un for democratic unde putem uh, trage un semnal de alarmă și sper că răspunsul Comisiei va fi unul uh, mult mai hotărât. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare este colega Cunche, două minute. Tack, fru talman. På många sätt är cyberangreppen, attackerna, en mardröm. Doamnă președinte, Um, atacurile cibernetice sunt un coșmar, pentru că sunt comise de inamici, de dușmani pe care nu-i vedem, dar care pot să ne pună în pericol viața. Poate vi se par uh, exagerate aceste cuvinte, dar să știți că nu sunt, pentru că atacurile cibernetice um, sunt în continuare o amenințare la adresa valorilor noastre, la adresa principiilor democratice pe care se bazează Uniunea Europeană. Și doar faptul că avem cunoștință de astfel de atacuri trebuie să ne facă să reacționăm uh, concret și rapid au fost luate niște, unele prime măsuri de, de contracarare a actelor de dezinformare. E foarte laudabil, dar nu e suficient. Europa trebuie să-și intensifice activitatea în acest domeniu. Și la Europol există o secție eh, care este strict dedicată a eh, contracarării atacurilor cibernetice. Și acest lucru este laudabil, dar tot nu este suficient. Uniunea Europeană trebuie să se îngrijească ca în fiecare stat membru atacurile cibernetice și amenințările cibernetice să fie luate foarte în serios, pentru că încrederea în Uniunea Europeană stă sau cade cu cât de cu gradul în care uh, luăm în serios uh, îngrijorările uh, cetățenilor noștri. Școlile, universitățile, instituțiile publice trebuie pregătite să uh, poată uh, lupta împotriva acestor forțe care ne amenință democrația. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Huhtasari, timp de un minut și jumătate, vă rog. Arvoisa puhemies. Eurooppalaisten vaalien... Mulțumesc, doamna președintă. Trebuie să luptăm împotriva agenților externi care încearcă să influențeze ce se întâmplă aici. Trebuie să susținem civilizația europeană și să putem face o diferență între informații reale și propaganda. Și e de neacceptat ca Rusia, China sau orice altă țară terță să încerce să interfereze în democrația europeană și în alegeri. Acest fenomen n-ar trebui să fie utilizat în mod greșit pentru a păcăli oamenii, pentru că fabricile de troli din Rusia pe rețelele de rețelele sociale au făcut ca oamenii să nu voteze partidele naționaliste și dumneavoastră, partidele principale, nu vedeți că există și partide alternative. Politica dumneavoastră cu frontiere deschise, cu procesul de islamizare, uh, Uh, această adevărată isterie a schimbării climatice, reducerea drepturilor statului bunăstare, iată motivele pentru care principalele partide politice au avut de pierdut în alegeri. În Suedia s-au aruncat bombe, uh, se trage în oameni, iată, asta este viața de zi cu zi acolo, acum. Și politica partidelor de centru ne-a adus până aici. Iar noi, partidele naționaliste și patriotice, considerăm că Europa trebuie să fie din nou un loc sigur pentru toată lumea. Eu am plătit eu singură pentru campania mea, cred că avem nevoie de Europa mai sigură. Mulțumesc. Urmează domnul Jambatski un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Felicitări pentru realegere. Veți avea multe de făcut. Doamnelor și domnilor, da, din nou asistăm la standarde duble. Majoritatea celor care au intervenit au vorbit împotriva interferențelor din exterior. Doar atunci însă când este vorba de partide care nu ne plac, precum uh, uh conservatorii din Regatul Unit. Însă atunci când este vorba de largile buzunare ale miliardarului Soros, nu se spune nimica, deci uh, sunt standarde duble. Fie sunteți împotriva interferenței străine sau nu o condamnați. Unii spun că își doresc uh, cenzura internetului. Vă urez mult succes! De aceea George Orwell a vorbit despre oameni ca dumneavoastră, a vorbit despre un minister al cenzurii. Avem nevoie de un numitor comun, nu standarde duble. Mulțumesc. Urmează doamna Pereira, un minut. Eh, da um Mulțumesc, doamna președintă. Noi avem nevoie de mijloace pluraliste și democratice. Avem nevoie de o independență a mass-mediei pentru puterea capitalistă. Trebuie să susținem serviciile publice garantate în ceea ce privește serviciile de informare și respectarea principiilor etice și deontologice. Și utilizarea politicilor uh, principale uh, de către marile grupuri capitaliste nu fac decât să limiteze independența presei, uh, facilitează mm, divulgarea minciunilor și ne aduce în această situație promovând populismul și obiectivele sale antidemocratice, deschizând uh, ușa mare extremei drepte. Amenințările despre care vorbește Parlamentul uh, nu fac decât să ascunde, de fapt, uh, acest uh, gând unic și reacționar. Mulțumesc! Domnul Bilcic, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, și felicitări pentru numirea în funcție, doamnă vicepreședinte. A fost de mare actualitate faptul că Ursula von der Leyen în discursul ei de recepție astăzi, a vorbit despre lupta multor cehi și slovaci pentru libertate. Libertatea și alegerile libere și democratice sunt posibile acum în număr mult mai mare în Europa decât în trecut. Totuși, aceste libertăți nu sunt de la sine înțelese, trebuie păstrate și trebuie să luptăm pentru ele. Am mai fost, de altfel, amenințați și au mai fost aceste libertăți amenințate nu doar uh, în contextul uh, procesului Brexit, ci uh, în fiecare din procesele electorale naționale în ultimii ani. Luna trecută, acest Parlament a adoptat o rezoluție în care propunea modul de, moduri uh, pentru a contracara imixtunile și interferențele din exterior. Cred că este un, pas, un prim pas foarte bun în această direcție. Mai întâi, lupta împotriva interferențelor externe și lupta împotriva disinformării trebuie să fie una din prioritățile noastre politice. Nu este doar o chestiune tehnică, ci trebuie să fie uh, pe agenda politică a Comisiei uh, între primele locuri. Nu putem doar să vorbim despre cine e responsabil, cine e răspunzător și așa mai departe. Nu, trebuie să propunem măsuri concrete, inclusiv de reglementare, pentru a garanta libertatea pe internet, pentru a garanta și a afirm, reafirma valorile europene. Trebuie să investim mai mulți bani, mai multe resurse în educația, în sfera digitală pentru că oamenii, cetățenii europeni sunt extrem de vulnerabili în spațiul cibernetic actualmente. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Are cuvântul doamna Bonafé timp de un minut. Grație, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, Parlamentul European, e adevărat, în luna octombrie anul trecut a adoptat o rezoluție la inițiativa socialiștilor și democraților pentru a condamna ingerințele în procesele noastre democratice din partea unor puteri străine, însă apar noi cazuri. Magistratura italiană a deschis recent o anchetă cu privire la corupția internațională în ceea ce privește finanțări din Rusia către Matteo Salvini și Liga sa. <clears throat> Însă și uh, sunt și alte chestiuni care au rămas neclarificate. Cazul din Italia a fost precedat de un caz în uh, Austria și apar și uh, indicii din ce în ce mai evidente în ceea ce privește interferențele, în ceea ce privește referendumul din Regatul Unit. Acest lucru afectează sistemele noastre democratice pentru că prin campanii de pe internet se inf- influențează opinia publică și procesele electorale. De aceea este important ca dezbaterea să continue și să nu <clears throat> închidem reflectoarele. Trebuie să facem, uh, să clarificăm lucrurile și să protejăm instituțiile noastre democratice. Mulțumesc, care acum cuvântul colega Loază, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna vicepreședinte, ceea ce formează modelul european este în primul rând libertatea de a alege pe cei care ne guvernează, dar din ce în ce mai des puterile externe încearcă să influențeze rezultatul votului nostru într-un scop evident, acela de a ne vulnerabiliza. Am constatat, am deplorat, am condamnat acest lucru, dar e un adevărat cancer care dorește să distrugă lumea noastră liberă. De aceea trebuie să acționăm cât mai repede. De ce să nu creăm, de exemplu, o agenție europeană pentru protecția democrației care să aducă fiecărui stat membru expertiza necesară pentru a face față atacurilor cibernetice, manipulărilor și dezinformărilor care vizează procesele electorale? Avem deja o Agenție Europeană pentru Protecția Securității Alimentare. Dacă suntem în stare să protejăm ceea ce ajunge pe masa noastră, ar trebui să fim în stare să protejăm și ceea ce trece prin buletinele de vot și prin urnele de vot pentru că intoxicarea democrației are aceleași rezultate grave ca și cea alimentară și uneori e chiar și mai greu de vindecat. Doamna președintă, vă felicit pentru alegerea dumneavoastră și vă mulțumesc pentru angajamentul pe care vi l-ați luat pentru protejarea democrațiilor noastre. Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Alar, timp de două minute. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă felicit și eu, doamna comisar Iurăva, pentru în octombrie a fost adoptat textul rezoluției și astăzi, iată, revedim cu o dezbatere pe același uh, subiect, uh, considerând că ar trebui să se facă și mai mult. După cum s-am uh, auzit, în Statele Unite s-a acceptat deja ideea unei interferențe ruse în procesul electoral din 2016. Dar în Regatul Unit încă nu am ajuns atât de departe. După cum primul nostru uh, ministrul Boris Johnson a spus uh, săptămâna trecută anume că n-am văzut niciun semn în, de ingerință rusească în procesele democratice din Regatul Unit până acum. Totuși, în 2017, ministrul de externe uh, al Regatului Unit de atunci, Boris Johnson, a spus și a afirmat uh, foarte clar că are dovezi cu privire la interferențe rusești în procesele democratice din țara sa. Care dintre acești doi Boris Johnson spune adevărul așadar? Primul ministru Boris Johnson este periculos și nu cred că face onoare uh, uh, oficiului său. Mă bucur foarte mult că citind uh, un text uh, pe acest subiect mai devreme, observ acum că uh, există o, o trezire vis-a-vis -vis de acest subiect, pentru că nu doar agenți privați, ci și agenții statale încep să devină actorii acestor activități cetățean francez care uh, reprezintă Scoția în acest parlament, uh, spun haideți să ne deschidem democrațiile tuturor acelor care trăiesc în mijlocul nostru, inclusiv în fața străinilor, cum sunt și eu, cetățean străin, dar haideți să ne, să ne și uh, protejăm democrația. le doresc tuturor parlamentarilor britanici mult succes în alegerile care urmează, în special colegului meu Alan Smith, un vechi prieten. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, există un murmur uh, foarte ciudat în această sală. Acustica sălii este foarte bună. Deci orice discuție portată în paralel cu dezbaterea se aude, vă asigur. Așadar, dacă aveți o discuție de purtat, poate părăsiți sala și o faceți undeva ceva mai discret. Următorul vorbitor, înscris este domnul Terciu Minut. No, sorry, I skipped. ba nu, se pare că l-am uh, sărit pe domnul uh, Mariani, îmi cer scuze, domnul Mariani. Nu mă uitați, doamnă președinte. În Franța, după 1870, uh, jurnaliștii și deputații au fost uh, cuprinși de groază. Fenomene similare care au apărut în istoria statelor uh, membre. Câteodată temerile sunt legitime, alteori sunt doar fantomatice. Însă sentimentul unității naționale necesară pentru a menține patria apare de multe ori. Uniunea Europeană are o atitudine paradoxală în fața acestui pericol pentru că consideră că orice întoarcere la sentimentul național este un pericol și, în același timp, e frică de ingerințele externe. Toate dezbaterile pe care le-am avut pe această temă a ingerințelor externe nu reprezintă decât atacuri politice clare față de mișcările patriotice europene și față de Rusia, care este acuzată ca un actor extern important uh, care a intervenit în alegerile democratice naționale și europene. Pot să vă citez însă astfel de ingerințe directe din partea unor lideri în alegerile care au avut loc recent în Uniunea Europeană. Domnul Soros, Open Society, uh, atunci când uh, la Budapesta avea un discurs ostil guvernului uh, maghiar. Lideri care luptau împotriva frontului național. Domnul Erdogan, lider pe care îl subvenționăm și care în Germania și Franța dă instrucțiuni de vot sau domnul Obama care a susținut pe larg pe domnul Macron la două zile înaintea alegerilor. Iată, deci, doamna președinte, tocmai am venit de la o ședință unde se cere susținerea Belarusului. Înainte de a primi lecții, cred că ar trebui să ne asigurăm că noi înșine nu suntem vinovați. Mulțumesc! Mulțumesc și acum colegul Terci, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, și țin să o felicit pe doamna comisar pentru alegerea dumnei. Aș vrea să vorbesc despre ingerențe. Se vorbim mult despre faptul că în Catalunia s-au implicat agenți ruși. Cu siguranță că da. Însă ingerențe tot au existat în uh, Europa. Am văzut cum doamna Merkel s-a implicat practic în toate campaniile electorale din Europa, din Ungaria, Austria, <laughs> unde s-a implicat masiv și așa mai departe iar europenii nu s-au uh, implicat și ei în alegerile din uh, SUA în 1916, în, 19, în 2016, mă scuzați, când l-au insultat cu toții pe Trump, însă voi vorbi despre o chestiune și mai gravă. În Spania, Partidul Socialist tocmai e pe, pe punctul de a încheia o alianță electorală cu comuniștii de la Podemos și cu uh, ajutorul independentiștilor. Podemos ce e? E o franciză venezolană uh, format acolo de, Venezuela, de cei din Venezuela și din Cuba și care va ajunge să aibă un loc la Consiliul de Miniștri. Deci, practic, îl vom avea pe Maduro la Consiliul de Miniștri în Spania. Asta se va întâmpla. Da, Forul de la Sao Paulo, Paulo, de asemenea, care s-a implicat în toată America Latina, se va implica și se va amestece acum și în treburile europene prin alianța aceasta dintre PSOE și Podemos din Spania. I'm sorry. Um, nu există dreptul la cartonaș albastru în această dezbatere, îmi pare rău. Doamna Șoidrova, două minute. Chtěla položit modrou kartu svým dvěma předřečníkům, protože myslím, že tady... Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Poem živé, šíření živých... Există concepte uh, diferite printre care și uh, răspândirea de informații false. Uh, distribuirea de dezinformare este distribuirea și răspândirea de minciuni. Nimeni nu este împotriva răspândirii informațiilor reale, adevărate, însă suntem cu toții conștienți de faptul că în rețelele sociale sunt răspândite minciuni. Și atât Uniunea Europeană cât și statele, statele membre ar trebui să combată acest fenomen. Um, secre- serviciile secrete ruse și chinezești influențează alegeri. Um, există, de exemplu, campanii ale Rusiei cu obiectivul de a slăbi Uniunea Europeană și asta sub forma unor minciuni. Se încearcă um, incitarea și um, atâțarea unor state membre împotriva altora. Deci despre asta este vorba, despre a opri răspândirea minciunilor. Ne dorim presă liberă. Asta ne dorim cu toții și cred că atât Uniunea Europeană cât și statele membre trebuie să sprijine uh, Uh, mass media publică și uh, presa liberă. Cred că uh, statele membre trebuie să implementeze o directivă privind presa, privind drepturile de autor, care va contribui pentru la sprijinirea presei de calitate. Vă rog și să sprijiniți Stratcom, astfel încât Uniunea Europeană să poată uh, sprijini uh, și contracara această influență străină. Mulțumesc. Urmează domnul Ruiz de Feza, un minut. señora presidenta. Eh, felicidades también a la señora Jurova. Por... Mulțumesc, doamnă președinte, și felicitări doamnei Jurova pentru faptul că a fost asta în funcția de comisar european. Avem foarte multe uh, Uh, subiecte de care va trebui să ne ocupăm împreună. Acum, referitor la discuția de astăzi, aș vrea să spun că cetățenii europeni și responsabili europeni ar trebui să renunțe la naivitate, deoarece clar există o coaliție de dușmani din exteriorul Uniunii Europene care încearcă să slăbească sau chiar să distrugă Uniunea Europeană. Și aceștia sunt, de altfel, um, în cârdășie cu persoane din interiorul Uniunii Europene, fie că e vorba de mișcări politice sau alte structuri. Ăsta e adevărul, din păcate. Și de aceea trebuie să ne dotăm cu mijloacele necesare pentru a face față aceste amenințări și pentru a o dezactiva. Bineînțeles că noi considerăm că în Uniunea Europeană există anumite interdicții pentru ca puterile străine să financeze campanii electorale, de exemplu pentru alegerile europene. Însă mă întreb dacă avem același nivel de protecție și în statele membre, deoarece uh, și prin uh, acțiunile întreprinse în statele membre poate fi uh, dezactivată Uniunea Europeană și pusă în pericol. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Neținga, un minut. Thank you. Vă mulțumesc. Această dezbatere vine la momentul potrivit pentru Marea Britanie, unde interferența în alegeri, vă dați seama, este foarte sus pe ordinea zilei. Uh, Partidul Conservator din Marea Britanie s-a transformat uh, dincolo de a putea fi recunoscut în ultimii trei ani și de aceea ne preocupă foarte mult influența atât din Rusia cât și din Statele Unite în această schimbare. La nivelul cel mai de bază, scala donațiilor din partea oligarhilor ruși e extraordinară. 2000 doar în primele zile de campanie, dar o singură persoană. Cei cu buzunare adânci întotdeauna au vrut să influențeze alegerile, dar scala și tehnologiile implicate sunt noi. Impactul dezinformării a fost recunoscut de cercetări importante care au arătat că cei care au introdus informații false cele care le acceptă uh, e foarte greu să le mai schimb părerea spre subire de cei care nu au astfel de uh, informații. Războiul rece și încheierea lui uh, ne-au permis să ne relaxăm în Europa vis-a-vis -vis de propagandă, dar acum trebuie să ne trezim, pentru că trebuie să fim duri cu toate forțele media vis-a-vis -vis de responsabilitatea a ceea ce publică. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum Doamna Rowett, un minut și jumătate. Doamna președinte, stimați colegi, a fost odată ca în povești. Uh, poate că atunci am fi vorbit despre Regatul Unit ca despre Atena, ca uh, un loc al uh, democrației. Însă, dacă pe vremuri garanțiile britanice erau suficiente când onorabilii membri ai Parlamentului erau într-adevăr onorabili, vremurile acelea par trecute acum. Um, guvernul lui Boris Johnson a oprit publicarea raportului privind interferența rusă, a um, permis um, mite de milioane pentru acces uh, lobbyiștilor, Um, și um, a dus această campanie pentru Brexit. Um, și iată, toate aceste interferențe ar fi trebuit combătute înainte uh, de vot, astfel încât să nu ajungă la conducere aceiași indivizi. în uh, vechea, în antena antică, erau ostracizați cei care nu respectau statul de drept, erau îndepărtați din viața politică de ze- timp de 10 ani. Și democrația no- uh, modernă ar trebui să, să aibă un instrument de acest gen pentru că pentru mm, și acesta ar trebui să meargă mai departe de amenzi, pentru că ele nu îi afectează pe superbogați. Mulțumesc, doamna Sardone, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Chiar vorbim a nu știu câta oară despre interferențele altor țări în democrația noastră și în alegerile noastre? Am ajuns aici uh, de râsul lumii. Nu înțelegeți de ce au votat oamenii cum au votat, de ce a câștigat Brexitul, de ce au câștigat Trump și Bolsonaro. Suveraniștii câștigă peste tot. Matteo Salvini a avut un rezultat extraordinar la alegerile europene. Vă întrebați de ce e posibil așa ceva? Da, e un misteriu pentru dumneavoastră. Și încercați să justificați votul popular pe care nu îl acceptați, inventând niște comploturi absurde, bineînțeles, uh, deoarece dumneavoastră credeți că noi suntem cei care produc dezinformare. Din păcate, voi transmiteți vești proaste cu propaganda voastră o europeistă plătită de contribuabili.